general, constatăm că și aici există o dorință privind distribuirea automată a prospecturilor de informare pe hârtie, uh, și, în concluzie, suntem de acord că este nevoie să completăm, să finalizăm acest dosar la prima lectură. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Schmidt, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, Aș vrea să mulțumesc colegului din grupul liberal, domnului Clintz, pentru munca excelentă pe care a făcut-o la acest raport. Cred că raportorul a reușit, într-un timp destul de scurt, să ajungă la un compromis bun. Chiar și fără criză financiară, aceste chestiuni sunt foarte delicate și eu știu foarte bine acest lucru, eu care am lucrat asupra fondurilor OPCVM în 2001. De aceea este important să asigurăm o piață eficientă pentru consumator și, de fapt, tocmai aceasta s-a și întâmplat într-o mare măsură pentru că trebuie să vă reamintesc că în 2001 lucrurile nu erau atât de clare. Era vorba întâi de procesul Lamfalusi și în acea vreme s-au luat foarte multe măsuri, însă mai e nevoie de măsuri suplimentare. Este deci necesar să întărim piața, să întărim capacitatea investițiilor și capacitatea societăților de administrare. De altfel, și comisarul a vorbit despre acest lucru. Domnule președinte, am vorbit foarte mult despre această chestiune delicată a pașaportului pentru societățile de administrare. Am auzit mai multe puncte de vedere, însă eu cred că propunerea la care s-a ajuns este una bună. E întotdeauna bine să se insiste asupra concurenței și asupra deschiderii piețelor. Acest lucru este important pentru eficiența acestora. De asemenea, e important ca informația care este furnizată investitorilor să fie una bună și să se găsească un echilibru bun între cantitatea informației și eficiența ei. Pentru că prea multă informație nu e bună, însă e nevoie de o informație suficientă pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Și cred că am reușit să atingem acest echilibru. Europa are nevoie de o piață financiară eficientă. Acest lucru este evident. Însă, OPCVM-ul este o cale de reușită nu doar în Europa, ci și în afara Europei și ar trebui să profităm de acest lucru. Mulțumesc. Domnul Ryan, un minut și jumătate. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mai întâi aș vrea să-l felicit pe domnul Clinț, pe domnul raportor pentru acest raport excelent Cred că a făcut foarte multe eforturi pentru a obține un compromis. Îl felicit pentru acest lucru. Această directivă va reduce mult uh, din formalități și din costuri. Se va permite crearea unui sprijin larg pentru această directivă, pentru această propunere, care îi avantajează și pe investitori. După cum au spus unii vorbitori, o piață deschisă este un lucru bun pentru noi toți, dacă este bine gestionată. Această prevedere recunoaște încă o dată faptul că piețele actuale sunt atât de integrate încât avem nevoie de reguli, de standarde comune pentru funcționarea um, domeniului serviciilor financiare în general. Acest lucru nu este valabil doar în Europa, ci și uh, la nivel mondial. Uh, acum, în momentul de criză financiară fără precedent, este important ca la nivel uh, mondial să încercăm să rezolvăm aceste probleme împreună. Acum se celebrează a 10 aniversare a monedei euro, care ilustrează și ea importanța cooperării economice. Ne bucurăm că faptul că Irlanda, țara mea, este membră a zonei euro, astfel s-a uh, Uh, permis Irlandei să um, reacționeze mai bine la criza financiară. Dacă Irlanda nu ar fi avut moneda euro, s-ar fi aflat uh, în uh, situația tristă a Islandei, dar nu s-a întâmplat așa. Unii vreau să spun unor membri din acestui Parlament, mai ales cei din partea partidului Sinn Féin, că dacă am fi făcut ce ar fi vrut ei, Irlanda astăzi nu ar mai fi în situația actuală, ar fi într-o situație la fel de proastă ca cea a Islandei. Multe țări din întreaga lume folosesc acum faptul că în Irlanda tratatul de la Lisabona a fost respins uh, pentru um, a câștiga noi bătălii uh, pe seama Irlandei. Irlanda trebuie să facă ceea ce um, lucrurile de care au nevoie întreprinderile noastre pentru a evolua în mod economic. Domnul Purvis are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere contextul care privește aceste regulamente privind piața serviciilor, acesta este un exemplu binevenit de bun simț și de reglementare rezonabilă și proporționată a acestei industrii. Raportorul a făcut o treabă bună și susțin întru totul acest raport. Eh, este vorba de o parte vitală a Uniunii Europene și în industriei eh, de investiții din eh, Scoția. Nu este vorba de, doar din industria fondurilor de investiții din Europa, ci din întreaga lume. Sigur că imitarea este un compliment suficient și chiar și în Statele Unite se folosește acest model. Domnul Clins a inclus foarte multe din lucrurile pe care și eu le-am considerat foarte importante uh, cum ar fi uh, dispozițiile privitoare la noile instrumente de investiții și nivelul de siguranță adecvat. Trebuie să obținem uh, economii de scară mai ample în Europa pentru că nu toate țările se află în aceeași situație. Trebuie să facilităm fuziunile. Personal aș dori ca toate acestea să meargă și mai departe pentru a permite utilizatorilor care au diverse obiective de investiții să facă fuziuni mai eficace și mai eficiente ca interesele consumatorilor să fie și mai bine protejate. Apoi, în legătură cu pașaportul societăților de administrare, dispoziții foarte, foarte importante care vor permite crearea unor economii de scară mai mari, reducerea Uh, birocrației, lucru care nu este decât în interesul investitorilor. Deci, uh, acest lucru va fi foarte bun pentru industria organismelor de plasament uh, și, în primul rând, pentru investitori și pentru toți cei care economisesc, nu numai în Europa, ci și în lume. De aceea susțin pe deplin raportul domnului Clins și concluziile sale. Mulțumesc și acum doamna Beres, trei minute. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru munca sa, pentru angajamentul și capacitatea de negociere de care da dovadă. OPCVM-ul reprezintă, într-o anumită de măsură, o marcă a pieței europene. Este un produs bun pentru export, însă în Uniunea Europeană există mai multe dezechilibre pentru că există țări unde țări producătoare, țări consumatoare și de strategii diferite. Unul dintre obiectivele acestei directive și a revizuirii ei este de a organiza în aceste condiții o adevărată funcționare a pieței interne a acestor fonduri. Iată de ce există patru întrebări fundamentale pentru mine. În primul rând, o întrebare care a fost deja evocată aici, cea a pașaportului societăților de administrare și comisarul ne exprima îngrijorarea sa în legătură cu faptul că acest pașaport nu este bine pregătit. Însă, domnule comisar, mai trebuie să și dorim să-l pregătim și am senzația că câteodată aceasta n-a fost uh, chiar intenția comisarului. De aceea mă bucur de cei care și-au luat angajamentul sub inițiativa Parlamentului și a Consiliului să facă astfel încât cu revizuirea acestei directive să adoptăm și un adevărat pașaport al societăților de administrare. Un pașaport care să permită pieței interne să funcționeze în condiții normale. O a doua observație se referă la termenul de retenție. Dacă prin revizuirea acelei directive CRD, vom obliga băncile să dețină 5% din titlurile pe care le dețin pe piață, va trebui să facem o armonizare imediată și în condiții similare, pentru că același risc ar trebui să fie conform cu aceleași reguli și pentru obligațiile de retenție în cazul fondurilor OPCVM. O a treia observație în legătură cu supravegherea. Cred că e clar pentru toată lumea că noi dorim să îmbunătățim condițiile de supraveghere. Cu toții Așteptăm inițiativa domnului Barroso și rezultatele grupului de lucru care sunt conduse de Jacques de la Rozier și cred că provocările sunt foarte mari. Nu ne putem permite să așteptăm prea mult timp pentru a implementa rezultatele acestui grup de lucru care vor avea un impact asupra condițiilor de supraveghere între actorii implicați, producători și consumatorii de fonduri OPCVM. Iată de ce va trebui să vedem care sunt condițiile de supraveghere. Și o ultimă observație în legătură cu fiscalitatea. Raportorul a spus deja câteva cuvinte în acest sens, comisarul de asemenea și-a luat angajamentul. Există această problemă a fiscalității, a protecționismului care nu-și spune clar numele și vrem să denunțăm acest lucru și să-l depășim. Pentru aceasta, Comisia trebuie să ia inițiative în domeniul OPCVM-ului pentru a exista o fiscalitate care să permită o adevărată liberă circulație a produselor fără niciun fel de protecționism. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Starcheviciu, uite un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur colegilor mei în a mulțumi domnului raportor pentru faptul că a reușit să ajungă la acest compromis. Dar trebuie să spun că acest raport nu mă satisface pe deplin. În primul rând, pentru că statele membre vor fi obligate să facă toate propunerile legislative în uh, limba internațională a serviciilor respective, adică engleza. Nu cred că trebuie să se ofere preferință unei anumite limbi sau fondurilor care folosesc această limbă. Cred de asemenea că nu trebuie să adăugăm nesiguranță juridică legată de limba în care oferim informații consumatorilor. Cred că responsabilitatea agenților economici trebuie să fie explicată foarte clar. Domnul Cernețchi, un minut. Poprava efectivności mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw zbiorowego... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, un sistem uh, eficient uh, pentru organismele de plasament colectiv trebuie să fie una dintre prioritățile Parlamentului European în acest domeniu. Având în vedere că este vorba de concurență și că există concurență, acest lucru ar trebui să facă posibil reducerea costurilor pentru investitori. Sunt de acord cu raportorul când vorbește despre acel prospect care ar trebui să fie înlocuit cu un document gratuit care oferă informații clare și corecte investitorilor potențiali. În special, Trebuie să fim uh, atenți și în ceea ce privește impozitarea. Cred că Punerea în uh, practică a pașaportului societăților de administrare este menită să facă posibil ca aceste uh, portofolii să fie transferabile în uh, întreaga Uniune. Asta este o parte foarte importantă pentru a umple golurile care există însă încă în piața internă. Mulțumesc. Și acum, domnul comisar, vă rog. Efficient Mulțumesc în primul rând raportorului pentru felul în care a gestionat acest dosar la Parlament. Așa cum am spus deja, acesta nu este sfârșitul acestui dosar pentru că mai sunt multe de făcut la nivelul 2. Statele membre au sarcina de a transpune aceste reguli la nivel național, aceasta la nivelul 1 până în vara anului 2011. E nevoie de o cooperare între autoritățile de supraveghere aceasta pentru a asigura funcționarea pașaportului societăților de administrare și sunt convins că Parlamentul va contribui pentru a facilita acest proces și pentru a schimba felul în care funcționează lucrurile pe piața financiară. Mulțumesc, domnul Klintz, raportorul pentru două minute. Äh, äh, Aș dori să spun că sunt de acord cu Comisia. Nu am ajuns uh, la capătul uh, lucrărilor pe acest dosar. Uh, sunt lucruri de făcut în continuare, dar nu am avut foarte mult timp la dispoziție, tocmai pentru că nu vrem să așteptăm prea mult înainte de punere în aplicare al acestor prevederi, pentru că piețele evoluează foarte rapid. Din această discuție am tras concluzia că putem ajunge la un acord care să stea la baza compromisului nostru. Respect faptul că doamna Luling vede lucrurile puțin altfel, dar eu am încredere în viitor. Cred că viitorul ne va arăta că preocupările sale în legătură cu um, bursa de la Luxemburg care ar putea avea de suferit din cauza acestor propuneri nu se va adeveri. Cred că această directivă a OPCVM-urilor va, da, va oferi noi oportunități Doamna Perfonș Perez are dreptate când spune că se oferă noi oportunități în această branșă. Adevărul este că piața internă încă nu există în acest domeniu și de aceea va fi nevoie de cooperare între organismele de supraveghere. Această cooperare nu va fi ușoară, dar uh, poate să aibă succes. Aceste organe trebuie într-adevăr să lucreze în mod mai constructiv și să aibă mai multă încredere unele în altele decât până acum. Și dacă agenții economici fac, pro, fac presiuni ca acest lucru să se întâmple, cu atât mai bune. Măsurile de la al doilea nivel despre care vorbea Comisia sunt numeroase, într-adevăr, dar și dorim ca acestea să fie luate, dar și agenții economici trebuie să-și facă datoria. Comisia are dreptate în a spune că trebuie să uh, continuăm uh, să se facă eforturi în ceea ce privește acest uh, fund processing sau derularea fondurilor. Comisia a anunțat propuneri, dar încă uh, nu a trimis nimic concret. Sper că vom avea rezultate cât mai repede. Mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru buna colaborare și vreau să mulțumesc reprezentanților celorlalte grupul politice, doamnei Permoș Berez, doamnei Gotardi și uh, domnului Gozes, dar și doamnei Luling, care uh, și-a apărat și astăzi în plenară propriile idei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, reluăm ședința la ora 10.